Good morning, everyone. Bună dimineața tuturor și mulțumesc pentru că vă așezați, vă rog, acum. Și să vă pregătiți, vă rog, și cardul de vot. Aș dori să începem voturile. N-aș vrea să întârziem la vot. Avem o întâlnire cu comisarul la ora 11 și vă rog să avem o, sper să avem o sesiune de votare cât mai ușoară. Toată lumea are cardul de vot? Văd că mai sunt multe mișcări de trupe în sală. Sper să vă pregătiți, așadar haideți să facem un vot de verificare. Ok. Thank you. So, First of all... Bun. Mai întâi, dacă ne uităm la agenda, aș vrea să vă rog să o aprobați. Dacă nu sunt comentarii, o consider adoptată. Am câteva comentarii, câteva anunțuri de făcut. Avem o reuniune extraordinară la Strasbourg, luni 13 martie, de la ora 19, pentru o oră și jumătate, unde vom avea un schimb de opinii cu comisarul Arias Caniete în cadrul dialogului structural. Al doilea anunț este o modificare în secretariatul ENVI. Aș vrea să vă comunic că doamna Ioana Postu, administrator, s-a alăturat secretariatului ENVI din 1 martie și în numele comisiei aș dori să îi urez bun venit. Interpretarea este disponibilă în 21 de limbi, iar uh, documentul electronic legat de această reuniune este accesibil pe internet. Am transmis recomandările coordonatorilor pe cale electronică, sper că le-ați citit și dacă nu sunt obiecții, atunci acestea sunt considerate adoptate. De asemenea, dacă nu sunt obiecții, procesul verbal al acestei reuniuni, a reuniunii din 8 decembrie, îmi cer scuze, 2016 și din 23 și 24 ianuarie 2017 a fost adoptat, iar acum trecem la vot și primul raport este raportul domnului Tănăsescu, Vom începe, deci, la acesta cu amendamentul 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. Dar haideți să verificăm primul amendament. Unele grupuri văd că nu sunt uniforme. 57. Se verifică. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 58. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 59, ce anume? Da, verificăm 58, sigur. Era altă majoritate, dar verificăm 58, se deschide votul. S-a închis. cineva n-a votat, vot, dar se respinge oricum. Amendamentul 59, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 60, vot pe părți. Prima parte, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Cred că un grup nu a ridicat mână. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 9. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 61. Caduc. 62. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 63, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 64, pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 10, pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 65, pentru? Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 68, cine pentru? împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 11 cade. Votăm, deci, 11. cine pentru 11? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri. Nu ridicați mâna, verificăm. S-a deschis votul. De aceea n-ați ridicat mâna. Dar acum trebuie să votați. S-a închis votul. Se adoptă. 70. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 12. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76, cine pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79 pentru, ce anume? Cineva vrea să verifice 78? Sigur, verificăm 78. S-a deschis votul, dar trebuie să vă spun că nu ridicați mâinile. Nu pot să citesc decât dacă ridicați mâinile. Pot să vă cit dacă e bine sau nu. 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm. S-a deschis. Și s-a închis. Respins. 16. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotriva, abțineri respins. 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 85 pentru, împotriva, abțineri respins. 86 pentru, împotrivă, abțineri respins, 87 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 89 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Se deschide votul. S-a închis. Se adoptă. 90 pentru, împotriva abțineri se respinge, 91 pentru, împotriva abțineri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 95 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 99 pentru, împotrivă, Abțineri. N-am văzut ce face și deul. Vă rog să verificăm atunci. Votul s-a deschis și acum s-a închis. Se adoptă. 100. Cine-i pentru? Cine-i pentru 100? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 101. Cine-i pentru? Împotriva abțineri respins. 25 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 102 cade. Trecem la 104. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 105 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 107 pentru, împotriva abțineri se respinge, 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votăm împreună 108 cu 109, cine pentru, împotriva, abțineri, verificăm. S-a deschis și s-a închis. Se adoptă. 110. 110 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 112 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm 118. S-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. 28 este caduc, așa că 119 acum pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri respins. 121 pentru, împotrivă, abțineri respins. 29 pentru, împotrivă, abținerea se adoptă. 122 pentru, nu caduc. 124 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 125 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 127 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 128 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 129 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 130 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 131 pentru,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 împotrivă, abțineri se respinge, 35 pentru, împotrivă, abțineri respins, 36 pentru, împotrivă, abțineri respins, 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 cadou, 41. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45 pentru împotrivă, abțineri respins, 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5, 50 împreună, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 Next vote is uh, on... Urmează votul la raportul Gambus. Începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 97. 98. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. împotriva, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. împotriva, Abțineri. Se adoptă. 100. Pentru. împotriva, Abțineri. Se adoptă. 101. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 103 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 105 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm prin vot electronic. 105. Cred că a fost adoptat. And it is... Let's close the vote and it is clearly... Da, clar. 106 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri respins. 6 pentru, împotrivă,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 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 110. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16. E ca 16. Pentru, împotrivă, Cine este pentru amendamentul 16? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, verificăm amendamentul 19. S-a deschis votul. It's adopted. It's the opposite, yeah. Era adoptat, mă scuzați, am greșit eu și am spus că e respins. Era adoptat, clar, greșeala mea, mă iertat. Douăzeci. Și la 11 am spus că e respins, haideți să verificăm. Vă rog să aveți răbdare cu mine, nu mă simt prea bine astăzi. 19. S-a închis votul. Era respins, într-adevăr. Amendamentul 20 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 113 pentru, Mă scuzați? Vreți să verificăm amendamentul 48, 28. Am trecut de mult de acord de amendamentul acesta. Unele grupuri nu sunt consecvente când votează. De -a lucrurile pot fi interpretate diferit. 113 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Amendamentul 32. S-a deschis votul, s-a închis. Respins. 33 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Îmi complicați lucrurile, dragi colegi de la ALDE. Se adoptă. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 36. S-a închis. Respins. Compromisul 8 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Respins. Compromisul 10. Pentru împotriva puțin se adoptă. 46 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri re, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abține, respins. 53 pentru, împotrivă, abține, respins. 54 pentru, împotrivă, abține, respins. 55 pentru, împotrivă, abține, respins. Compromisul 11. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 50, 62, mă scuzați, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 63 pentru, împotriva abțineri respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70 pentru. Ă, verificăm. 69. Is closed. Adopted. S-a închis votul, se adoptă. Sau nu. Era pe dos? Nu știu, ați ridica mâinile cu întârziere, nu știu ce s-a întâmplat. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 73 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 80 pentru, Împotrivă, cine se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votul final, s-a deschis votul. Vă rog să votați. Se închide votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Next vote is um, Urmează raportul Conecna, uleiul de palmier. Vă rog să ridicați mâna, voi încerca să mă concentrez. Primul vot. DV, partea 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV, partea a treia. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. INTA, partea 1. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. AGRI, 2. E caduc. Trecem la Agri 68, partea 1. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Agri 4. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Agri 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 2, partea 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Inta 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV10. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 84. Pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru. A, mă iertați, Agri 32. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 87. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 96. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 113. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 115. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Agri 55. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 132. Pentru, împotriva, abțineri, respins. DV11, partea 1. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 15, partea 1. Pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. DV 17, partea 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 162. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 52, cine e pentru? Împotrivă, respins. 186 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 187 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 201 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. TV9 pentru, împotrivă, abțineri se ado adoptă. INTA 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 128, partea 1. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Verificăm prin vot electronic 128 partea 1. S-a deschis votul. S-a închis. Toptă. Scuze. Agri 29. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. DV23, partea a doua. Caducă. DV25 pentru împotrivă abțineri se adoptă. DV2 pentru împotriva abțineri se adoptă. DV3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Agri 67 pentru împotriva abțineri se adoptă. Agri 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 209 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 219 <coughs> pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 227, 27 ă, pentru împotriva abțineri se adoptă. 245 e caduc. 126 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. DV24 pentru împotriva abțineri se adoptă. DV26 pentru împotriva abțineri se adoptă. DV28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, dar haideți să verificăm. DV28. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. DV4. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Se adoptă, mă scuzați. DV5, partea 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Agri 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 234 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DB 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 247 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 111 pentru, nu, caduc, mă scuzați. Agri 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 248. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV5 deci, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am spus partea a treia, DV5, deci, partea a treia. Amendamentul 114 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 42 eh, pentru împotriva abțineri se respinge, 43 agri pentru împotriva abțineri se respinge, agri 62 pentru împotriva abțineri se respinge, 260 pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. Scuze. Oh, cine a intervenit? Vă rog, vă rog să vă semnalați prezența. Nu am înțeles. Vă rog, folosiți microfonul. Agri 62, dacă doriți să verificăm, bine s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 260. 263 pentru, împotrivă, se respinge. 265 pentru, împotrivă, se adoptă. 1 pentru,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 Împotriva abține se adoptă. 14. Împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 20. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 19. 19 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 21 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. 21. S-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. 33 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, verificăm 33. S-a închis. Votăm, deci 33. S-a închis votul și se adoptă. 4. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, cred că s-a respins, dar să verificăm 35. S-a închis votul. Nu, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 Abține se adoptă, cred. Nu am văzut pe nimeni împotrivă sau aproape nicio mână împotrivă. 55. Să verificăm. S-a deschis votul și s-a închis votul. Se adoptă. 51. Caduc. 54 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69. Bine, verificăm 69. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 70. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 71. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 72. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 Supunem la vot, da, 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Avizul INTA. Se pare că nu trebuie să-l votăm, asta e o veste bună. Trecem la votul final. Vot electronic, vă rog. S-a deschis votul. Deci, dacă a votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Mulțumesc foarte mult! Și sesiunea de vot se încheie prin aceasta, felicitări tuturor! Peste 5 minute eh, va sosi domnul comisar Vela, deci vă rog să nu vă îndepărtați prea mult.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 Yeah. Yeah. Yeah. yeah.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 So, dear colleagues, I invite you to... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Și vă rog să mă uh, ajutați să-l salutăm pe domnul comisar Vela, care este astăzi cu noi în comisia noastră ENVI. Dragi colegi, domnul comisar a acceptat uh, cu amabilitate invitația noastră în comisie, aceasta fiind o ocazie pentru noi de a discuta cu dânsul dialogul structurat pe care îl discutăm anual. Dragi colegi, dacă puteți să faceți liniște, vă rog. Mulțumesc. Așadar, domnule comisar, uh, bun venit! Ne bucurăm să vă ascultăm despre programul de lucru pentru 2017, despre prioritățile dumneavoastră dincolo de 2017 și sunt uh, foarte convinsă că toți colegii care sunt aici sunt foarte interesați să asculte opiniile dumneavoastră pe diferitele subiecte care sunt pe agenda noastră și sunt prevăzute pentru viitorul apropiat. O să mă opresc aici cu cuvintele de introducere, oricum aș prefera să vă dau cuvântul direct. Vă rog frumos! Vă mulțumesc, stimată doamnă președinte, stimată Adina, stimați deputați. Aceste schimburi de opinii sunt uh, extrem de importante pentru mine. Ca și parlamentar uh, am fost 38 de ani în Parlamentul maltez consider că este o parte foarte importantă a acțiunilor noastre, această deschidere în discuția despre progrese și apreciez oportunitatea pe care o avem de a vă informa acum despre ceea ce puteți aștepta în următoarele luni din la comisie. Suntem acum la jumătatea mandatului acestei comisii, iar eu am fost 2,5 ani, 2 ani și jumătate deja în această funcție și Um, în mandatul meu aș spune că este verde și albastru, pentru că portofoliul meu include și politica maritimă. Aș vrea să vă spun, în primul rând, că această combinație funcționează foarte bine. Legătura dintre pământ și apă ne-a permis o abordare mai completă, fie ea că în uh, ceea ce privește economia circulară sau aspectele maritime acesteia, rolul oceanului și al mediului în general, dar și uh, biodiversitatea pe care o încercăm să o prezervăm și în lupta împotriva pescuitului ilegal. Acum câteva zile, domnul comisar, domnul președinte Juncker a prezentat certificatul de naștere al viitorului Europei, Cartea Albă, care va fi o piatră de temelie pentru următorii ani. Dânsul și-a organizat dezbaterea în jurul unui mesaj foarte important, să facem ceea ce funcționează și ceea ce funcționează bine iar politicile de mediu funcționează bine. Uniunea Europeană este un actor esențial la nivel mondial, așa cum ne obligă tratatul pentru că oferă un nivel foarte ridicat de protecție pentru cetățeni și o îmbunătățire a calității mediului. Nu ar trebui să uităm de faptul că noi Trebuie să oferim standarde de protecție pe care cetățenii din alte părți ale globului nu le au, de care visează, la care visează, apă mai curată, produse mai sigure. Am făcut acest lucru prin cooperare și prin acorduri. 27 de state membre vor continua și pe viitor să facă același lucru și să conducă prin exemplu. Împreună am reușit să uh, dezvoltăm economia circulară. Am reușit să depășim ideea că progresul uh, de me- la domeniul mediului este o restrângere a capacităților economice și, din contra, am demonstrat opusul. În câteva zile veți mandata raportorii din plenară să negocieze propuneri care ne vor garanta exploatarea valorii economice a deșeurilor noastre, de exemplu și după ce vom uh, putea să folosim aceste propuneri, eu uh, voi, uh, aș vrea să vă spun în primul rând și că vreau să felicit pe Simon Bonafé și pe raportor pentru că au tratat acest punct și pentru că au reușit să găsească o poziție foarte clară a Parlamentului. Dacă adoptăm aceste propuneri, ar însemna că în loc să um, incinerăm um, deșeuri, dezvoltăm piețe pentru deșeuri și uh, creăm noi modele de uh, um, economie, noi oportunități. Iar acum această economie trece de pe, din domeniul de um, retorică în domeniul concret și este foarte important să încercăm să catalizăm mai bine uh, schimbările. Anul acesta vom crea așadar un cadru de monitorizare, așa cum ați cerut dumneavoastră, pentru a putea măsura progresul în planul de acțiune al economiei circulare și pentru ca să ne ajute să păstrăm urma ale acestor, acestor inițiative. În ianuarie, Comisia a propus o revizuire a legislației de restricție a substanțelor periculoase în ceea ce privește echipamentele electrice și electronice, ROHS, și mă bucur foarte mult să văd uh, ca Dina și-a preluat responsabilitatea de raportor. Am adoptat de asemenea o comunicare despre rolul um, așa, um, deșeurilor ca energie în economia circulară pentru a da, într-adevăr, linii directoare pentru statele membre și investitori. Facem progrese foarte mari, dar nu toate dosarele economiei circulare avansează la aceeași viteză sau în direcția corectă. Trebuie să vă atrag atenția asupra nevoii de a ne ocupa și de uh, îngrășăminte într-un mod corect. Avem uh, demonstrații și de dovezi clare științifice acum uh, cât de periculoase sunt substanțele precum cadmiul sau uh, plasticul și um, alte tipuri de îngrășăminte chimice, chiar și unele produse care au marca CE, acesta fiind așadar la bază o etichetă care ar trebui să asigure cetățenii. Propunerea Comisiei de regulament uh, pentru îngrășăminte stabilește praguri clare pentru limitarea cadmiului și a contaminării prin plastic a solului. Uh, sub conducerea comisarei Elisabeta Biencovska, Comisia a făcut o propunere care deja oferă un calendar foarte clar de reducere a folosirii cadmiului în următorii 12 ani, deși soluțiile tehnologice sunt deja disponibile pe piață în ziua de astăzi. Există oportunități foarte mari pentru întreprinderile în Uniunea Europeană care ar putea dezvolta abordări mai bune și care ar putea să ia un rol de motor pe piață. Aș vrea să lansez un apel către această comisie să asigure coerență cu angajamentul nostru comun de a reduce plasticul în sol, în apă și în ecosistemele marine. Este nevoie așadar să ne asigurăm că prin acest regulament în domeniul îngrășămintelor nu o să scădem standardele achiului uh, de mediu pe care l-am uh, obținut deja. Așadar, vă rog, haideți să studiem atent um, dovezile științifice pe care le avem, care au stat la baza propunerii comisiei. Eu sper să putem uh, conta în continuare pe această comisie care să ne susțină pentru ca să menținem standardele de mediu pe care le-am propus pentru a face fața așteptărilor populației. Rolul dumneavoastră în multe din dosarele economiei circulare a fost vital până acum. Chiar mai devreme, astăzi, în această dimineață, mai precis, am um, făcut o deschidere, am deschis uh, conferința mm, actorilor în domeniul economiei circulare la uh, sediul Comisiei și acest eveniment continuă și mâine la CESE. Discuția se va concentra pe formatul uh, platformei actorilor implicați în economia circulară și aș vrea să vă văd pe dumneavoastră ca actor principal împreună cu CESE și împreună cu ore. Economia circulară aduce la aceeași masă sectoarele private și publice, inovatorii și antreprenorii, dar are și în același timp o perspectivă umană. Dacă ținem cont de valoarea resurselor în Uniunea Europeană, aceasta înseamnă să creăm și locuri de muncă, însă aceste locuri de muncă și competențe se vor schimba cu vremea. Iată de ce, la sfârșitul lui mai, Comisia va fi gazda Săptămânii Verzi a Uniunii Europene, care este un model pentru a arăta potențialul pentru crearea de locuri de muncă verzi în toate sectoarele, în toate sistemele circulare. Vă rog să ne ajutați să transmiteți acest mesaj în circumscripțiile dumneavoastră, dar și la Bruxelles. Trebuie să putem arăta că există un viitor pentru cei care au o educație în sectorul terțiar sau secundar într-o economie circulară. De la început, grija mea a fost să ne asigurăm că legislația noastră îmbunătățește viața oamenilor concret. Mediul înconjurător înseamnă, de fapt, calitatea vieții. N-ar trebui să uităm că noi facem propuneri, negociem și implementăm această legislație și că aceasta este, trebuie, să, trebuie să fie standardul nostru în continuare. Unul din exemplele cele mai clare aici este calitatea aerului. Aerul poluat este un uh, ucigaș uh, pașnic, dar invi- și invizibil, dar datorită acțiunilor pe care le-am luat noi, am, ne-am asigurat că este luat în serios această problemă de către toate guvernele. Adoptarea pragurilor naționale, directivei cu privire la pragurile naționale de emisii, care a fost adoptată în decembrie, e un pas înainte. De fapt, dacă este bine implementată, ne va reuși să reducem impactul negativ asupra sănătății provocat de poluarea aerului. Este un exemplu despre cum putem să lucrăm împreună și să îmbunătățim calitatea vieții oamenilor și și speranța de viață a tuturor cetățenilor europeni. În același timp, în ceea ce privește chimicalele, am făcut uh, pași înainte pentru a obține un mediu non-toxic pe care dumneavoastră l-ați cerut în cel de-al șaptelea plan de acțiune pe mediu iar refitul, evaluările de revizuire, o să ne asigure de asemenea și că RICI, directiva RICI și altă legislație în domeniul chimicalelor să poată să aducă rezultate mai concrete. În legătură cu apa, încercăm să răspundem la îngrijorările publice cu privire la apa potabilă cu o propunere legislativă care va ieși anul acesta apa este o resursă de mare valoare și de aceea încercăm să vedem cum putem să o folosim mai eficient și într-o manieră mai circulară. De exemplu, nu are niciun sens să folosim apă potabilă pentru a iriga câmpurile. De aceea vom lansa o propunere legislativă anul acesta pentru a promova refolosirea apei um, reziduale tratate. Împreună cu comisarul uh, Phil Hogan, colegul meu, lucrăm împreună pe legăturile puternice care există între apă și agricultură și încercăm să ajutăm fermierii să aibă abordări mai sustenabile folosind această resursă cât se poate de prețioasă. De asemenea, foarte important pentru cetățenii europeni este foarte importantă este natura. Am văzut aceasta în um, nivelul uh, fără precedent de interes în viitorul uh, directivei uh, păsări și habitat comunicarea noastră din decembrie, că aceste directive sunt acum uh, gata de pus în aplicare, a venit după o um, evaluare cât se poate de riguroasă, iar inputul dumneavoastră în acest profes, proces a fost absolut uh, de uh, crucial. Deși um, aceste directive cu privire la natură au fost declarate ca fiind apte de a fi puse în aplicare, nu își îndeplinesc încă obiectivele total. Dumneavoastră ați atras, ați atras atenția în rezoluția dumneavoastră la revizuirea la jumătatea perioadei a strate, strategiei de biodiversitate a Uniunii Europene. Realizarea să Punerea în aplicare la potențialul maxim al acestor directive va depinde însă de îmbunătățirile în implementarea acestora și noi ne-am angajat să urmărim aceste îmbunătățiri. Noi lucrăm împreună cu mai mulți comisari sub umbrela primului vicepreședinte, domnul Timmermans, pentru a pregăti un plan de acțiune care să se ocupe de aceste defecte identificate deja în directivă mai târziu în această primăvară și știu că directorul general, domnul Daniel Crespo, o să aibă un schimb de opinii cu dumneavoastră pe 21 martie exact pe acest subiect. La nivel internațional am mai îmbunătățit mai departe Uniunea, reputația Uniunii Europene care trebuie să devină un lider global în domeniul mediului. Ne angajăm activ în crearea unei guvernanțe a oceanelor. În noiembrie anul trecut am um, lansat 14 acțiuni în domeniul regulilor cu privire la oceane, datelor și creșterii sustenabile, ceea ce va demonstra o abordare eficientă a Uniunii Europene a obiectivelor SDG 14, care ne-au, um, la față de care ne-am angajat pentru conservarea și folosirea sustenabilă a oceanelor, a mărilor și a resurselor maritime și marine. Așadar, am și vrea să uh, spun acestei comisii că ar trebui să ne implicăm și mai mult, și mai precis, și mai ținț- țintit pentru a discuta uh, politica oceanelor și uh, nevoile oceanelor. De asemenea, am mai făcut progres foarte important și pe traficul de um, animale sălbatice și a speciilor invazive. Multe din aceste rezultate pe care le-am obținut la nivel global se datorează abilității statelor membre de a conlucra. Iar acum, haideți să ne uităm și la viitor. Ce am putea aștepta altceva în următoarele luni? Plasticul este un uh, material versatil și folositor, dar trebuie să gestionăm folosirea sa și, um, de asemenea, și um, aruncarea sa uh, mai bine. Strategia noastră pe plastic va fi practică și simplă, la sfârșitul anului o vom prezenta și va avea efecte considerabile, mai ales pe problemele precum deșeurile marine. Dacă rămânem pe economia circulară, strategia nouă ne va ajuta să ne regândim uh, abordarea de unde vine plasticul și ce trebuie să facem cu el atunci când nu mai avem nevoie de el. Vom înainta o inițiativă cu privire la interfața între produsele chimi- produse chimicale și legislația deșeurilor pentru a putea aborda direct unele din obstacole clare pe care le avem în calea unor rate de reciclare mai bune. Uniunea Europeană a fost um, de asemenea importantă în dezvoltarea agendei 2030 și noi am stabilit um, cele 17 obiective de dezvoltare sustenabilă împreună. Acestea sunt importante pentru cetățenii europeni și vor uh, determina abilitatea noastră de a aduce rezultate și de a îmbunătăți înțelegerea Uniunii Europene și a cetățenilor săi. Iată de ce Comisia va lansa o platformă pentru mai mulți actori implicați pentru a avea un schimb de opinii și de bune practici cu privire la implementarea obiectivelor de dezvoltare sustenabile la toate nivelele și în toate sectoarele. Aceste obiective sustenabile stabilesc un cadru pentru politicile noastre de uh, mediu actuale. Este de aceea esențial să putem asigura o monitorizare eficientă politică a implementării acestora. Anul acesta ne vom putea bucura de ratificarea de către Uniunea Europeană și a statelor membre a Convenției de la Minamata, care va duce la, uh, și la implementarea acestor acțiuni. Aș vrea să folosesc ocazia pentru a vă mulțumi pentru cum ați lucrat pe pachetul Mercur, care a lansat până la urmă posibilitatea ratificării și ne-a adus la mai aproape de o societate liberă de Mercur. Unul din cele mai importante sarcini ale Comisiei este să ne asigurăm că statele membre sunt, își respectă promisiunile și că implementează legislația pe care s-au pus de acord împreună. Aceasta poate să însemne, de exemplu, să luăm acțiuni concrete, dar când facem acest lucru să nu uităm de interesul public pe chestiuni care sunt extrem de importante și întotdeauna să nu uităm de proiectul european. De exemplu, în ceea ce privește calitatea aerului, nivelul ridicat de dioxid de, nit, de nitrat, de azot, a cauzat aproape 70.000 de morți premature în Europa în 2013, de trei ori mai mult decât uh, morțile, de decesele cauzate de accidentele rutiere. Acestea sunt probleme reale în peste 130 de orașe europene, probleme care trebuie și vor fi rezolvate. Iată de ce avem proceduri deschise împotriva 12 membre stat, state membre și iată de ce am trimis o avertizare finală la 5 state membre în ianuarie anul acesta. Nu ne face plăcere să începem proceduri de infringement împotriva statelor, dar trebuie să fie foarte clar că așa vom face cu toate statele membre care nu vor acționa și care nu-și fac datoria cum trebuie. Așteptările mele sunt mari legate de Comisia EMIS și de scandalul emisiilor um, în domeniul uh, auto, diesel, pentru ca să ne asigurăm că putem garanta un aer mai curat pentru toți. Bineînțeles că este bine să ne asigurăm uh, de o implementare corectă fără să fie nevoie de curte. Iată de ce am lansat uh, revizuirea implementării legislației de mediu a luna trecută. Am identificat uh, unde este nevoie de mai multe eforturi din partea statelor membre și o să-i ajutăm să își îndeplinească rezultatele în cele mai bune maniere posibile, învățând unul de la celălalt. Această abordare prețioasă, care se bazează pe un ciclu de evaluare la 2 ani, a fost apreciată deja de către ministerele naționale de mediu când am prezentat, de exemplu, acest proces în uh, fața Consiliului. Prea multe reguli nu sunt bine aplicate în Uniunea Europeană, nu sunt aplicate consecvent și rezultatul este mare ca costuri pentru societate, pentru economie și pentru mediu. Revizuirea de care vă vorbeam este parte din eforturile noastre pentru a îmbunătăți implementarea și pentru a ne asigura că se respectă legislația și se raportează mai bine despre ea. Viziunea mea pentru viitor se bazează pe beneficiile de rezultate concrete pentru cetățeni și pentru mediu printr-o colaborare mai proactivă și nu prin uh, dispute și litigii uh, legislative. O implementare eficientă înseamnă să, ne gar- să garantăm că legile pe care le votați dumneavoastră în, această, în acest Parlament sunt aplicate cum trebuie și aduc uh, rezultatele pentru care dumneavoastră le-ați votat. Mulțumesc, dragi colegi, pentru că m-ați ascultat și acum vă predau înapoi ștacheta, uh, ștafeta, Am cer scuze pentru comentarii. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei. Încep cu coordonatorii. Domnul Ivo Belet, din partea PP, este primul vorbitor. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult pentru trecerea în revistă proiectelor în curs. Am o întrebare de natură mai generală. V-ați referit la faptul că suntem la jumătate de mandat. Se vor împlini 60 de ani de la înființarea Uniunii Europene Chiar astăzi, șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană se întâlnesc pentru a discuta despre consolidarea proiectului european. Care credeți că va fi rolul dumneavoastră în cadrul acestui proces? Bineînțeles, există proiecte în curs de desfășurare, cum ar fi, avem proiecte cum ar fi plasticul, v-ați referit și la economia circulară, la abordarea bonafé. Sperăm să avem votul cât mai uh, curând. Avem și Natura 2000, toate evaluările în curs. Însă acum mă întreb dacă nu ar trebui să dăm dovadă de mai multe ambiții, domnule comisar. Bineînțeles, când ne uităm la primul proiect de document care este discutat în seara asta de către șefii de stat și de guvern și care va fi adoptat la Roma, uh, și va duce la o nouă declarație de la Roma. Bineînțeles, dimensiunea sustenabilității din punct de vedere economic uh, e esențială și poate fi unul din elementele de bază în jurul căruia se lansează proiectul european. Însă să nu uităm că în următorii doi ani, doi ani și jumătate, uh, Brexitul va ocupa practic uh, marea parte a discuțiilor și de aceea rolul dumneavoastră va fi crucial. Va trebui să veniți cu inițiative suplimentare pe lângă ceea ce avem pe lângă ceea ce avem în legătură cu plasticul de pildă, să vedem ce inițiative pot fi planificate și puse în aplicare pentru următorii 2-3 ani. Și ce credeți dumneavoastră despre conceptul de Europa cu mai multe viteze? Se vorbește despre Europa consolidată, care funcționează greu, cu 28 de metri. Deci ce credeți despre Europa cu mai multă viteză în legătură cu um, aspectele care intră în portofoliul dumneavoastră? Deci ce s-a întâmplat cu statele care rămân mai în urmă? Aveți o poziție specială în cadrul comisiei, aveți puteri speciale, deci cum putem folosi potențialul uh, pe care ni-l conferă acest aspect al uh, Uh, sustenabilității. Cum putem să o facem pentru a da dovadă de mai multă ambiție în următoarele săptămâni? Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebarea foarte interesantă pe care mi-ați adresat-o. Da, suntem la jumătate de mandat și, într-adevăr, sărbătorim 60 de ani de la lansarea proiectului european. Și tocmai asta se va celebra la Roma, se va sărbători. Însă nu cred că am fi ajuns să sărbătorim ceva la Roma dacă n-am fi avut și succese. Uh, dacă am fi avut un proiect de 60 de ani fără rezultate pozitive, n-am mai fi sărbătorit nimic. Însăși faptul că Însuși faptul că sărbătorim acum e o dovadă a faptului că statele membre și cetățenii au avut de câștigat de pe urma acestui proiect. S-au făcut foarte multe lucruri cu privire la calitatea aerului, la economia circulară, la biodiversitate, s-au făcut progrese în ceea ce privește natura. Bineînțeles, multe trebuie făcute în continuare, însă dacă e să vă uitați la scrisoarea noastră de mandat, practic toate chestiunile pe care le aveam în mandat, datorită dumneavoastră și datorită colegilor din Consiliu, deci avem noi practic o, o agenda legislativă care s-a încheiat. De ce spun din punct de vedere legislativ? De ce mă refer la aspectul legislativ? Deoarece atunci când privim către viitor ar trebui să ne concentrăm asupra ceea ce contează cel mai mult și anume punerea în practică. E inutil să vii cu legi după legi, să elaborezi legi după legi, dacă acestea nu sunt puse în practică. Fie poți să alegi să ai mai multă legislație sau să te asiguri că legislația existentă nu e doar pusă în aplicare, ci e pusă în aplicare, practic, uh, la litera legii. Și pe asta vreau eu să mă concentrez în continuare, deci pe punerea în aplicare. Eu cred că, într-adevăr, trebuie să fim mai ambițios, cum spuneați și dumneavoastră, și de multe ori Ah, în ceea ce privește nivelul de ambiție, de multe ori comisia e mai apropiată de Parlament decât de Consiliu, din păcate. Bineînțeles, întotdeauna încercăm să găsim o cale de mijloc. Însă există și un alt fel de ambiție. Ambiție nu înseamnă doar să stabilești uh, ținte și măsuri pentru a atinge standardele respective. Cel mai bine e să te asiguri că ești ambițios și în ceea ce privește punerea în aplicare și Domnule Belet, vorbeați despre faptul că și cu privire la ținte trebuie să fim uh, ambițioși, însă, repet, trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, legile sunt puse în aplicare, dacă vrem uh, rezultate tangibile. Acum, Europa cu mai multe viteze. Da, e o opțiune care se află în Cartea Albă, care este supusă discuțiilor. E una din temele care vor fi discutate cu precădere viitorul apropiat și eu întrevăd, bineînțeles, posibilitatea ca anumite state membre să își dorească o astfel de abordare, deși, bineînțeles, interesele lor pot fi diferite. E o abordare cu avantaje, dar și cu inconveniente. De obicei, când vorbim despre proiectul Uniunii Europene, bineînțeles, nu, nu vorbim despre cineva care ajunge primul undeva, ci de faptul că la un moment dat cu toții trebuie să ajungem în acel loc. Vom fi 27 de state membre și nu contează cine ajunge primul, cine termină primul uh, finish-ul. Cu toții trebuie să ajungem la un moment dat acolo. Și atunci când se vorbește despre Europa cu două viteze, nu știu, e un concept pe care eu nu l-aș susține dacă e un uh, concept prin care cei care ajung la final uh, își spun, ai bine, noi am ajuns, bravo nouă, ceilalți uh, dă încolo, nu ne interesează ce fac. E, adevărul e că avem 28 de membre state care au 28 de viteze diferite acum. E important că ne îndreptăm în aceeași direcție și ar fi un dezastru dacă nu doar viteza ar fi diferită, ci și direcțiile în care ne îndreptăm ar fi diferite. Acum, în numele grupului SND, domnul Pavel Poci. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte și mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că ați venit și ne-ați făcut această prezentare, această trecere în revistă. Deci, fapt, mi-ați răspuns la întrebare. Vă mulțumesc pentru poziția puternică în ceea ce privește îngrășămintele. Vrem, într-adevăr, să reducem conținutul de cadmiu din uh, îngrășăminte și să limităm expunerea populației la această substanță, să protejăm sănătatea publicului. Deci apreciez soluția, ă, poziția dumneavoastră și vă mulțumesc. Aș vrea să vă întreb ă, ce credeți în legătură cu alte teme prioritate de la DG. Nu e doar o problemă de sănătate publică, e vorba și de mediu aici, de anumiți compuși care pot distruge mm, întregi populații uh, din mediul marin, de exemplu, de pești. Acum, referitor la directiva păsări și habitate. Ați spus care e opinia publică, ați spus că susțineți în continuare aceste două directive. Acum, directiva IUS. Ce intenționați să faceți cu această directivă, care este considerată ca fiind foarte importantă, deoarece sănătatea animalelor și protecția animalelor e un domeniu care aduce la oaltă mulți actori. Și acum, dialogul cu administrația chineză. Ne puteți da detalii legătură cu Uh, cooperarea legătură cu cele 17 obiective de dezvoltare durabilă în cadrul cooperării Uniunii Europene cu China? Mulțumesc, domnule Poci. În primul rând, DG și uh, perturbatorii endocrini. Știți că deși nu este competența noastră directă, suntem implicați în un domeniu în care trebuie să fim extrem de precauți. Îl sprijinim pe colegul Vitenis și vă vom și îl vom sprijini în continuare pentru a găsi soluția adecvată. prin care vom putea face progrese referitor la perturbatorii endocrini. Îngrășămintele pe care le-am menționat și în discursul meu, m-a referit la cadmiu. Cadmiul în alimente e una din principalele unul din principalele riscuri la adresa sănătății umane. E o problemă foarte mare deoarece fosfați, îngrășămintele pe bază de fosfați sunt principala sursă de cadmiu în alimente. Se propune revizuirea regulamentului privind îngrășămintele pentru a reduce nivelul de cadmiu. E o discuție care durează de vreo 10 ani deja și cred că a venit momentul să uh, trecem la fapte pentru a avea niște materiale cu un ciclu non-toxic de viață. Deci nu e vorba de ce se întâmplă odată cu cu substanța periculoasă, ci e vorba de efectul recurent al, al uh, substanței respective care se tot reciclează în mediu. Abordarea noastră e conformă cu principiul economiei circulare, deoarece nu vrem să continuăm reciclarea biodeșeurilor, uh, acumulând în continuare nivelul de cadmium soluri. Propunem noi limite care sunt realiste, nu sunt imposibil de atins și sper să vă faceți uh, glasul dumneavoastră și să vă faceți dumneavoastră glasul auzit și noi înainte de reuniunea Consiliului. În ceea ce privește așa numitele verificări de sănătate ale naturii. Mă bucur că n-am uh, redeschis directiva aceasta, însă sunt și trist pe de o parte, deoarece aceste directive, chiar dacă servesc scopului, nu ne vor ajuta cu nimic dacă nu le vom pune în practică cu seriozitate. Anul trecut am avut o serie de rapoarte, am avut raportul privind starea mediului înconjurător, privind starea naturii, ați fost implicați și dumneavoastră, revizuirea la, la jumătate de mandat a strategiei noastre privind biodiversitatea. Și toate rapoartele se spune că dacă o ținem tot așa, business as usual, țintele noastre pentru biodiversitate și natură nu au cum să fie atinse. Și e ceva care clar e o sursă de îngrijorare. Biodiversitatea e în declin continuu. Nu spun că nu știu, e același, că putem întrerupe declinul din ultimii 40 de ani în următoarele luni, însă dacă măcar îl oprim, deja putem considera că am modificat ceva. Și după cum știți, eu, împreună cu dumneavoastră și cu o serie de alți colegi, am uh, susținut ideea unui plan de acțiune în legătură cu o mai bună punere în aplicare a directivei privind natura. Acest plan de acțiune va fi um, publicat în următoarele săptămâni și se va baza, firește, pe rezultatele consultărilor pe care le-am avut, pe comentariile, rapoartele pe care le-am uh, întocmit. Și, bineînțeles, e în conformitate cu cererea Parlamentului European de a îmbunătăți punerea în aplicare. Acum, referitor la discuțiile mele cu China și starea oceanelor. Încă o dată, rog un lucru. Aceasta este Comisia de Fond pe Oceane. Știu că avem un coleg portughez foarte activ pe această temă. O avem și pe Gazina, care e foarte activă. Nu o văd în sala. Ah, ba da, este. N-am ochelari, deci nu vă prea bine, mă iertați, însă cred că dacă putem să ne mai întâlnim, să vă informăm în legătură cu ce se întâmplă, trebuie să știți că agenda noastră a oceanelor nu se uită la oceane doar din perspectiva europeană. Oceanele ca și mediul european nu sunt europene sau americane sau <laughs> chineze. Avem un singur mediu înconjurător și avem oceanele lumii oceane care se confruntă cu probleme globale și de-aia e nevoie de soluții globale. Și ceea ce e mai important, de acțiuni întreprinse la nivel mondial. Anul trecut am avut o comunicare în legătură cu o mai bună guvernare a oceanelor. Această comunicare se concentrează practic pe trei domenii. Primul e că trebuie să consolidăm actualul cadru juridic. Avem un cadru, un clos care e bun, însă există neajunsuri. De pildă, cum vom gestiona anumite zone de biodiversitate dincolo de jurisdicțiile naționale. Deci prima parte e să consolidăm cadrul juridic. A doua parte se referă la reducerea sau la eliminarea totală a presiunilor umane uh, letale asupra oceanelor. E vorba de poluare, de acidificarea oceanelor, de mari probleme legate de murdărirea apelor, de gunoaiele, practic, de pe pământ care ajung în oceanele noastre și rămân acolo. Trebuie de să reducem presiunea exercitată de omenire asupra oceanelor. Și un al treilea domeniu, faptul că avem nevoie de cunoștințe mai bune în legătură cu oceanele noastre. Eu uneori spun că, da, oamenii s-au dus să exploreze spațiu fără să exploreze suficient de mult oceanele. Uniunea Europeană a investit mulți bani, n-aș spune că a cheltuit, ceea ce privește cercetarea zonei arctice sau a oceanilor. Și, deci al treilea punct e să se investească mai mulți bani pentru a cunoaște mai bine oceanele planetei noastre. Am avut discuții cu practic toată lumea, cu SUA, cu China, cu țările africane, cu China trebuie să vă spun că discuțiile au fost uh, foarte interesante. Prima mea întrevedere cu China a avut loc acum 2 ani. Practic uh, vorbeam pe aceeași limbă. Chinezii dau și ei dovadă de implicare. Anul acesta e anul albastru e China, o ocazie pentru noi de a acționa împreună. E importantă seria de conferințe cu privire la ocean. Anul trecut am avut și un summit în Indonezia al economiștilor cu privire la oceane și în iunie vom avea un eveniment ONU, conferința de la uh, New York, sprijinită și de uh, un stat membru, de Suedia, cu Fiji. Uh, și un alt eveniment, conferința oceanelor care se va ține în Malta între 5 și 6 octombrie. E cea de-a patra sesiune acestei conferințe, celelalte au fost în Chile, respectiv Washington, după aceea la noi, iar a cincea va avea loc în Indonezia, după care în Norvegia. Vă mulțumim foarte mult! Avem o listă lungă de persoane care vor să intervină. Domnul Demesmacher acum în numele CR. Vă mulțumesc, voi vorbi în limba neerlandeză, dacă îmi permiteți. Bine ați venit, domnule comisar. În introducerea dumneavoastră ne spuneați că la sfârșitul anului trecut Comisia a hotărât să nu mai deschidă directiva Habitat și Păsări. A, da, mi se pare o decizie foarte bună pentru care vă mulțumesc. Mulți dintre noi credem că a fost decizia cea mai bună. Studiile confirmă ceea ce știam și noi. Problema nu vine din partea directivelor, ci, așa cum spuneți dumneavoastră, vine atunci când e vorba de punerea în aplicare. Deci trebuie făcute eforturi în acest sens. Mai mult, transmitem și un mesaj clar tuturor celor care sunt afectați. Și să nu uităm că 500.000 de de cetățeni s-au implicat în această campanie Nature. Mie mi-ar fi plăcut ca dumneavoastră să ne spuneți mai mult în legătură cu conținutul acestei campanii de anul trecut, deoarece nu ați făcut-o foarte clar. S-a adoptat uh, un raport în februarie anul trecut în care se spunea că trebuie protejată mai mult biodiversitatea să vorbim despre agricultură și silvicultură, care joacă un rol foarte important în acest domeniu. Eu aș vrea să știu cum colaborați dumneavoastră cu alți comisari pentru elaborarea acestui plan de acțiuni pentru a avea într-adevăr această integrare atât de necesară. În raportul cu privire la biodiversitate se vorbea despre faptul că mulți actori sunt implicați. Asta e elementul cel mai important. Țineți cont dumneavoastră de acest lucru, implicați pe acești actori și cum îi implicați? Și o ultimă întrebare, domnule comisar, care se referă la faptul că de foarte multe ori avem în continuare problema vânării păsărilor călătoare. Ați spus că vă veți implica în acest domeniu. Cu toții sperăm că așa va fi cazul și sperăm să vă respectați cuvântul dat. E important pentru a menține încrederea cetățenilor. Thank you. Uh, Mr. Gerbrandi, on behalf of Aldi group. Yes. Mulțumesc, domnul Gerbrandi, din partea grupului ALDE. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența în uh, întâlnirea noastră de astăzi. Data trecută am avut o uh, uh, întâlnire cu dumneavoastră în care am uh, discutat despre starea naturii în cadrul revizuirii la jumătate de perioadă din punct de vedere al prezervării biodiversității. Și întrebam dacă Eh, există un eh, raport din acest punct de vedere la nivelul Comisiei Europene, pentru că eh, există o urgență până la urmă și când va expira mandatul actualei comisii vom fi departe probabil de a ne atinge obiectivele în ce privește păstrarea biodiversității. Ce s-a întâmplat? a fost uh, atacate directivele privind păsările și uh, habitatul lor, pentru că dacă o persoană a avut responsabilități în uh, um, ce privește întregul proces de apărare a păsărilor și habitatul păsărilor, eu aș spune că până la urmă este și o responsabilitate a președintelui Comisiei Europene. Ați accepta o uh, atitudine foarte ofensivă în a îmbunătăți politicile și implementarea biodiversității, pentru că până acum mi se pare că mai degrabă, după ce a fost publicat uh, raportul privind starea, de fapt uh, opusul a putut să fie constatat. Poate că uh, situația de la Malta um și distrugerea de ieri a acelei uh, celebre ferestre poate fi o imagine a ceea ce se întâmplă în legătură cu păstrarea biodiversității. Demersurile mi se par a fi insuficiente există și uh, în privința agriculturii asemenea riscuri. Trebuie să-i atragem pe fermieri alături de noi în a, efortul de a ne atinge obiectivele. Am uh, rugat pe comisarul uh, Hogan când am avut o întâlnire în Comisia de Control Bugetar să ne spună la ce se așteaptă ca demersuri în perioada următoare și a spus așteptați ca până la urmă când vom face noua proiecție privind agricultura, să um, aflați care este strategia noastră. Pe asta s-ar putea întâmpla după anul 2021. Deci uh, vă întreb din nou ce intenționați să faceți, cum doriți să îi convingeți pe uh, colegii dumneavoastră că acum este momentul de a se acționa. După aceea am uh, văzut ce s-a întâmplat în Polonia. în legătură cu pădurea biolovită și uh, singurul răspuns pe care l-au dat polonezii a fost că continuă activitatea de uh, lobbying în ciuda pașilor făcuți de către comisie. legal uh, procedure, uh, most of the damage uh, already has deja s-au produs mari pagube prin, uh, de, prin tăierea copacilor. Deci, încă o dată, ce intenționați să faceți? Care este planul de urgență? Uh, pentru că ar fi insuficient un plan de acțiune. Mulțumesc foarte mult. Uh, mai avem doi coordonatori pe lista vorbitorilor și după aceea voi da cuvântul domnului comisar. Doamna Bolan, din partea GUE, mulțumesc uh, doamna președintă. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. Am uh, o întrebare foarte specifică legată de problematica apei. Aș întreba Comisia de ce departamentul sau uh, Uh, ignoră uh, solicitările democratice ale cetățenilor. În 2012 a fost lansat uh, prima inițiativă cetățenească cu peste un milion de cerceturi, de semnături în legătură cu starea apei, dar nu s-a produs o liberalizare a serviciilor de acces la apă. În octombrie 2014 Comisia Economică a adoptat un aviz în care a susținut solicitarea cetățenilor. În septembrie 2015, Parlamentul European de asemenea a susținut aceste solicitări democratice ale cetățenilor, dar Comisia continuă să tacă. Nu a existat niciun fel de răspuns la această solicitare foarte eh, direct eh, a cetățenilor. Din potrivă, dacă ne gândim la cazul Irlandei, domnul eh, comisar, răspunsul a fost îndreptat înainte de a, eh, de a răspunde cetățenilor eh, a fost trimis presei. Dar eu cred că până la urmă și uh, ombudsmanul ar trebui să se implice în rezolvarea acestei uh, cerințe. Deci uh, când răspundeți la demersurile democratice și în legătură cu managementul serviciilor primind accesul la apă, trebuie să existe până la urmă o răspuns și îndreptat direct cetățenilor. Mulțumesc. Acum, din partea verzilor, domnul Eichhout. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. Trebuie să spun că ați uh, urmat uh, scrisoarea prin care președintele Juncker a determinat competențele dumneavoastră când ați preluat mandatul, dar nu era vorba doar de o mai bună reglementare a problematicii de mediu, ci și de implementarea legislației care a fost adoptată încă în perioada predecesorilor profesorilor și după aceea directiva privind uh, apele și habitatul de asemenea uh, trebuie să fie implementate. Deci eu nu știu dacă uh, avem motive să fim mândri de progresele înregistrate, pentru că nu v-ați pronunțat foarte clar. Reforma PAC evoluează Știm că există și o reacție a colegilor încercăm să verificăm cu toți cetățenii în ce măsură reforma PAC este implementată. Predecesorul dumneavoastră a fost foarte activ în a face o politică agricolă cât mai verde, dar nu știu dacă propunerile dumneavoastră până la urmă, care sunt um, și propuneri cheie în ce privește biodiversitatea, sunt implementate um, la fel de rapid ca în anii precedenți. Și nu ați menționat deloc uh, problemele legate de Dieselgate. Poate că um, ați uh, realizat că uh, în clipa de față a existat o comisie de anchetă și Comisia pentru Mediu trebuie să ia foarte în serios această problematică, pentru că știu că s-au făcut propuneri um, de îmbunătățirea situației, dar în continuare autovehiculele foarte poluante circulă pe străzile din Uniunea Europeană și demersurile de control și inspecțiile nu se desfășoară cum ar trebui. Trebuie să uh, avem niște propuneri de inspecții de mediu și acest lucru trebuie să se afle în cadrul eforturilor de mai bună reglementare, pentru că este vorba despre sănătatea cetățenilor noștri. Și de ce nu uh, aud de la dumneavoastră că această bătălie se află din nou în centrul demersurilor dumneavoastră, pentru că trebuie să avem o comisie care să se lupte pentru sănătatea cetățenilor. Doamna McGuinness. Vă dau cuvântul pentru că urmează să vă deplasați peste 10 minute pentru a da curs unui alt angajament. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră și aș vrea să mă refer uh, uh, la ceea ce a spus uh, antevorbitorul în legătură cu politica comună în domeniul agriculturii și să fac o legătură cu politica de mediu pentru că uh, nu trebuie să existe uh, această opinie greșită că fermierii uh, trebuie criticați în legătură cu poluarea eu cred că trebuie să găsim uh, împreună cu Comisia o soluție, pentru că altfel vom greși atât din perspectiva uh, agricultorilor, cât și din uh, perspectiva nevoii de a proteja mediul înconjurător. Și cred că ar trebui să colaborăm cu ONG-urile, cu organizațiile și asociațiile fermierilor pentru a Uh, urmări uh, atingerea în comun a obiectivelor pe care le propunem, pentru că în clipa de față există din acest punct de vedere o uh, prăpastie. Iar după aceea, în ce privește prezentarea pescarii Europei, cred că Europa ar trebui să acorde o mai mare atenție și acestei problematici, pentru că oamenii uh, uneori reacționează critic la adresa Uniunii Europene, pentru că fie că este vorba despre pescari, fie de uh, alte profesii, uh, au câteodată impresia că se acționează împotriva intereselor comunităților locale. Cred că trebuie să ținem seama de preocupările uh, acestor oameni. Vă mulțumesc, domnule uh, comisar, îmi cer scuze că va trebui să plec, dar asistenții mei vor nota răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc. Multe întrebări și cu siguranță uh, vom mai avea și alte întrebări. Poate că puteți răspunde acum la subiectele care au fost menționate. Voi încerca poate să le aduc uh, la un loc câteva dintre uh, întrebările formulate. În ce privește directiva privind păsările și habitatul, cred că planul de acțiune se va concentra pe comentariile și observațiile pe care le-am primit, pentru că uh, până la urmă uh, există într-adevăr acest fenomen al declinului uh, diversității speciilor de păsări. Dar voi reveni asupra acestei problematici. Planul de acțiune urmărește o coerență cu atingerea obiectivelor socioeconomice, va încerca să uh, înregistreze uh, potențialul care ne permite să ajungem la ecosisteme mai sănătoase, ținând seama, uh, bineînțeles, de influența sectorului economic, pentru că nu putem să ne permitem să existe această scindare de interese și diviziune între interesele fermierilor și interesul uh, de a proteja mediul înconjurător. Pentru că există, sigur, provocări pentru mediu, dar există și oportunități economice până la urmă. Iar în ce privește implicarea celor actorilor direct interesați, statele membre, ONG-urile, uh, Uh, au fost uh, cooptați în eforturile noastre de la bun început în procesul de consultare, deci uh, s-au implicat încă din stadiul pregătitor și eu aș spune că toți cei care au fost atât de implicați în perioada consultării ar trebui ca și în etapa de implementare să se implice la fel de intens. Deci to- toți actorii direct interesați trebuie să contribuie la implementarea planului de acțiune care a fost convenit în comun. Acest plan de acțiune va fi condus de către o echipă de comisar de primul vicepreședinte Franz Timmermans și va fi lansat în curând. Consiliul va adopta uh, concluziile cândva în uh, luna iunie și uh, între Parlamentul dacă dumneavoastră intenționați să elaborați o rezoluție pe marginea acestui plan de acțiune. Pentru că, bineînțeles, că noi ne vom concentra și pe alte aspecte care poate uh, nu uh, figurează în uh, directivele existente, e vorba de coordonatori, de introducerea unei uh, infrastructuri verzi și poate care să depășească chiar obiectivele Natura 2000, pentru că există încă multe aspecte legate de biodiversitate care poate nu au fost cuprinse în uh, Natura 2000. Noi avem aici demersuri de uh, protecție a solului, dar când este vorba și de zonele de uh, protejate uh, marine, aici uh, uh, Aici e vorba de 65% din uh, ceea ce înseamnă biodiversitate care urmează să fie uh, protejate. Deci să ținem seama și de uh, biodiversitatea oceanelor. Dar vorbind despre Natura 2000, poate că unii dintre noi cred că a identifica tot ceea ce ține de Natura 2000 Ehm, este ehm, tot ce putem face, dar când întreb ehm, cât din aceste obiective cuprinse în natura 2000 putem rezolva manageria, constatăm că poate mai puțin de 50%. Deci uh, nici măcar nu a existat o identificare uh, decât uh, într-un procentaj minor a tot ceea ce înseamnă Natura 2000. Iar în ce privește revizuirea la jumătate de perioadă, agricultura este un obiectiv principal, dar aici sunt de acord cu doamna McGuinness. Dacă dorim soluțiile cele mai fericite, nu trebuie să începem prin a arăta cu degetul înspre fermieri, de pildă, pentru că fermierii trebuie să devină parte a soluției. Dacă vorbim despre fertilizanții uh, cu impact nociv asupra solului, trebuie să ne gândim uh, că până la urmă majoritatea acestor fertilizanți au fost uh, aprobați de către noi. Deci, Uh, am avut și un uh, discurs la un forum al agriculturii și am spus foarte deschis care trebuie să fie preocupările noastre. Deci, uh, și când vorbim despre problemele pe care agricultura le poate crea mediului înconjurător, nu înseamnă că toate practicile actuale din agricultură sunt nocive. Deci, Trebuie însă să găsim stimulente eh, pentru ca bunele practici eh, să prevaleze și să eh, nu mai existe o susținere financiară și pentru practicile care se dovedesc a fi dăunătoare. Eu Colaborez foarte bine cu colegul meu, Phil Hogan, care cunoaște foarte bine problematica, pentru că a fost um, ministru pentru mediu în uh, propria sa țară, deci cunoaște bine problematica, suntem de acord împreună că trebuie să-i încurajăm, de fapt, pe fermieri și să elaborăm un plan de acțiune care să fie favorabil ambelor domenii. Iar în ce privește vânătoarea de primăvară, sezonul care permite deschiderea vânătorii au Uh, existat până la urmă și uh, în ce privește um, porumbeii și uh, turturelele um, o evidență, dar mai ales în uh, perioada de toamnă, după aceea ele devin uh, de asemenea victime ale vânătorii. Deci um, este dificil să reglementăm acum sezonul de primăvară um, în vânătoarea um, vânarea păsărilor. În momentul în care am început consultările noastre, ne-am așteptat uh, să avem contribuții benefice și din partea cetățenilor, dar cred că până la urmă a fost uh, cel mai amplu proces de consultare pentru că am avut aproape o jumătate de milion de e-mail-uri pe care le-am primit din partea cetățenilor. Bineînțeles că au fost uh, reacții și din partea statelor membre, ale ministerelor, ale ONG-urilor, dar, uh, spuneam, cele mai multe au venit din partea uh, indivizilor, din partea cetățenilor. A fost un exercițiu um, care a dat rezultate um, mai îmbucurătoare decât ne așteptam la început. Dar uh, până la urmă, uh, un plan de acțiune nu a fost în vedere în mandatul meu, dar până la urmă aș spune că ne-am depătit chiar mandatul pentru că uh, nu ne-am mulțumit să spunem, suntem mulțumiți de directivă și îi punem punct. Am dorit să fim proactivi cu acest plan de acțiune. Iar în ce privește prăbușirea acestor stânci care formau uh, fereastra malteză, pot să vă spun că toată lumea este șocată de uh, acest eveniment, dar din nefericire este unul din cazurile în care natura până la urmă distruge ceea ce tot ea a creat. Este o mare pierdere. Iar în ce privește pădurile, da, există o procedură de încălcare a legislației europene uh, Ehm, vis-a-vis -vis de eh, Polonia. Ni s-a răspuns că a existat un eh, plan de acțiune care a fost amendat până la urmă și au încercat să stopeze ehm, fenomenul de tăiere a pădurilor. Am primit însă eh, și reacții din partea ONG-urilor. Am adresat o scrisoare ministrului pentru a stopa imediat uh, aceste uh, uh, tăieri extinse, având în vedere continuarea încălcării prevederilor legale, noi am continuat de asemenea procedura de infringement. În ce privește apele, Aș spune de asemenea că poziția Comisiei este foarte clară, a fost exprimată clar în repetate rânduri. Și în răspunsurile mele la întrebările Parlamentului, de partea mai multora dintre dumneavoastră, în comitetul de experți. Am răspuns, de exemplu, într-o scrisoare către domnul Simon Covener chiar în persoană și chiar și în răspunsul oral pe care l-am acordat parlament, Comisiei Parlamentare. Deci cred că nu are rost să mai intru în detalii aici. Acum este rândul uh, guvernului irlandez să vină cu o soluție care respectă legislația comunitară. Important este însă să se respecte întotdeauna principiile um, recuperării costurilor și principiul poluatorul plătește. În ceea ce privește acum dimensiunea um, chestiunea scrisorilor venite din partea serviciului meu, am răspuns doamnei Boylens Uh, printr-o scrisoare pe subiectul acesta săptămâna aceasta și ceea ce trebuie să spun este că ombudsmanul european se uită în, la această problemă, o analizează și așteptăm și rezultatul investigației dânsei. Am autorizat și dat instrucții tuturor, instrucțiuni tuturor reprezentanților staffului meu pentru a da susținere acestei anchete înaintate de către ombudsman. Nu știu dacă mandatul meu este ușor sau nu, În ceea ce privește reforma PAC, da, vrem uh, să facem parte activă din reforma PAC, pe care o va gestiona domnul Hogan. Deja au avut loc mai multe discuții între colegii mei în cabinetul meu și colegii din cabinetul domnului Phil Hogan, dar și între serviciile noastre, de asemenea, există comunicare. Comunica, uh, comentariul pe care mi l-ați spus că predecesorul uh, făcea totul pentru ca pacul să fie verde. Uh, da, astăzi ceea ce spunem noi este că, de fapt, uh, politica de înverzire sau greening, ecologizare, care trebuia să facă parte din PAC, nu prea se vede. Și de aceea trebuie să continui acolo unde a, s-a oprit predecesorul meu și să continui să cer tocmai o înverzire a PAC. Sper că această cerință să fie uh, acceptată și avem nevoie de susținerea dumneavoastră, pentru că nu putem avea un Parlament European divizat, nu putem avea un Consiliu divizat pe acest subiect atât de important. În legătură cu Dieselgate-ul, da, luăm în serios scandalul Dieselgate-ului, luăm în serios și în contextul în care vrem să avem o calitate a aerului mai bună, după cum spuneam în uh, discursul pe care l-am făcut la început, uh, poluarea aerului este un ucigaș silențios, este o chestiune de interes general și deci vrem să avem, uh, să ne atingem obiectivele pe care le-am stabilit până în 2030. Pot să menționez câteva din elementele programul uh, Aer mai curat pentru Europa, pot să vă spun și directiva care a fost uh, adoptată anul trecut, pe care trebuie să începem să o implementăm Pot să vă vorbesc și de directiva MCP care a fost uh, adoptată în 2015 și faptul că uh, lucrăm și la directiva LCP este un lucru bun. Am început uh, un dialog curat, așa zis, cu statele membre. Am avut deja în cadrul acestui dialog un mai curat, cum l-am numit noi, Cleaner Dialogue, o discuție cu Irlanda și următorul dialog va fi cu Luxemburg și Ungaria. Și ideea este să continuăm să încurajăm plângeri și acțiuni. Am menționat că împreună cu președinția malteză vrem ratificarea protocolului de la Gothenburg, adică uh, admisiile în țările terțe și aplicarea unor reguli și în țările terțe. În ceea ce privește inspecțiile de mediu, sunt pe agenda noastră împreună cu accesul la justiție, pe care facem progrese de asemenea și pe care îl vom prezenta în uh, liniile directoare în curând. Încă un lucru pe care vreau să vi-l transmit, am să adaug la ceea ce a spus doamna McGuinness, și anume că ne uităm la toate sugestiile pe care le-ați făcut și în ceea ce privește problema irlandeză și apa și calitatea apei, am avut un coleg, Orel, nu? Cred că îl chema, care a fost în fața Parlamentului irlandez. A durat două ore jumătate discuția cu dânsul în cadrul acestor acțiuni și noi vom continua de asemenea să insistăm. Mulțumesc, domnule comisar. Iertați-mă, ECR-ul a pus o întrebare foarte specifică. Există o întârziere Comisia Europeană trebuie să răspundă deja de un an. Deja a trecut de un an de când Parlamentul European a cerut Comisiei să răspundă și cetățenii așteaptă un răspuns. Da, da, da, știu, vorbiți de inițiativa cetățenească cu privire la accesul la apă, nu? Da, au fost un milion și ceva de semnături, aveți dreptate. Și, într-adevăr, e pe, printre dosarele noastre, se discută în Colegiul Comisarilor inițiativa. Cred că acum șapte săptămâni deja s-a vorbit despre aceasta. Well, thank... Bun. Mulțumesc. Acum să trecem la alți colegi. Simona Bonafe. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, vă mulțumesc pentru că ați venit aici astăzi. Am auzit în intervențiile dinaintea mea, din partea colegilor, că s-a vorbit de necesitatea de a umple lacuna, prăpastia între uh, mediu și agricultură. Eu n-aș vrea să fiu o eretică aici, în acest cerc, dar cred că provocarea noastră este aceasta, nu numai a Comisiei, ci și a noastră a Parlamentului, și anume de a depăși încă o altă prăpastie pe care ați menționat-o pe scurt, și anume cea între um, PAC și industrie. Uh, și cred că din punctul acesta de vedere, provocarea care vine din partea mediului de creere de locuri de muncă noi, de creșterea PIB-ului, de inovare, tehnologie, este un impold esențial și care trebuie neapărat să fie urmat. Din acest punct de vedere, economia circulară cu siguranță uh, face parte din raționamentul pe care îl expun aici, pentru că avem posibilitatea nu numai să recuperăm materii prime care sunt puține și costă foarte mult, sunt puține mai ales în Europa, deci putem recupera materii prime din deșeuri, dar avem și posibilitatea de a lansa, de exemplu, cicluri productive mult mai sustenabile, mult mai eficiente și produse care tocmai astăzi uh, pot să contribuie la sustenabilitate. A menționat, ați menționat foarte bine în intervențiile noastre, săptămâna viitoare la Strasburg vom avea poziția Parlamentului pe economia circulară, tocmai cele patru directive în domeniul deșeurilor și vreau să vă spun, domnule comisar, următoarele lucruri. Am senzația că aprova, aprobarea sau poziția Parlamentului pe aceste patru directive nu este neapărat finalul, ci este cu siguranță mai degrabă punctul de plecare pentru tranziția către economia circulară și este un punct de plecare care trebuie să fie susținut de către unele prevederi care sunt prevăzute deja în planul de acțiune. Dumneavoastră ați menționat pe scurt anumite acțiuni în discursul dumneavoastră. Eu vreau să amintesc două. Prima este strategia pe plastic. Eu cred că, într-adevăr, strategia pe plastic vorbește despre un material foarte delicat, un material foarte uh, Uh, sensibil, e vorba de un material de care vorbim mai ales când vorbim de deșeurile mărine și când vorbim de dificultatea în procesele de reciclare ale plasticului și, doi, în, și în același timp și industria plasticului uh, este favorabilă în investiția în bioplastic. Eu cred așadar că strategia pe plastic ar trebui să fie mai mult decât o comunicare încă de la început, poate chiar o strategie combinată cu prevederi legislative, chiar într-o primă fază a ei. Altceva important, dumneavoastră ați menționat reutilizarea apei în uh, irigarea în agricultură. Mă bucur foarte mult să ne fi vorbit când ați vorbit de această prevedere care ar putea să apare după pauza parlamentară de vară chiar anul acesta. Eu sunt absolut în favoarea folosirii apelor retratate pentru agricultură și există deja anumite zvonuri uh, care păreau să sublinieze în ce măsură directiva respectivă nu se aplică în toate statele membre și poate fi considerată una secundară. Eu cred tocmai că pentru a folosi eficient resursele, directiva pentru refolosirea apei este absolut esențială și trebuie continuată. Și închei, domnule comisar, cu o cerință din partea mea m-aș bucura dacă dumneavoastră ați vorbit mai mult despre investiții, domnule comisar, pentru că dacă tranziția trebuie să fie susținută și dacă este adevărat că avem mai multe viteze pe viitor în Europa, va trebui de asemenea să ne gândim la anumite țări care vor trebui să susțină proiectul și vor face investiții în infrastructuri, dar sunt convins că, convinsă că nici pe acest plan dumneavoastră nu veți lipsi uh, cu contribuția dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Șuicea. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare destul de concretă pe care aș dori să-i adresez domnului Vela, pentru că dânsul se ocupă de protecția mărilor, oceanelor, aerului și mediului. Aș dori să-i atrag atenția asupra Croației, care este un stat membru al Uniunii Europene, respectă toate criteriile de protecție a mediului, însă am avut probleme când am avut uh, de-a face cu vecinii, pentru că din cauza că ei nu respectau uh, protecția mediului, Croația au, crea, au avut probleme. Vreau să menționez foarte cred, concret, de exemplu, rafineria din Bosanski Brod, care poluează și uh, croații după aceea inspiră acest aur, aer pe partea cealaltă a frontierei, apoi deșeurile care sunt aruncate în Albania și care ajung pe coasta adriatică, dar și Muntenegrul, alt elev uh, prost care varsă petrol în Adriatică și care explorează petrolul în Adriatică, îmi cer scuze și noi vom avea, bineînțeles, consecințe de mediu. Având în vedere ce spune Convenția de la Basel și Convenția de la Barcelona și toate celelalte directive pe care le avem uh, în uh, controlul uh, poluării, vreau să vă întreb ce putem face noi, comisia aceasta, pentru ca țările candidate sau care doresc să adere la Uniunea Europeană să respecte mai bine convențiile atunci când e vorba de protecția de mediu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Meissner, Ghezine Meissner, mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit aici și probabil că nu o să vă surprindă că am întrebări legate de ocean, așa cum fac eu întotdeauna. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru comunicarea, guvernanța oceanelor. Mi s-a părut una importantă. Ați vorbit, de exemplu, un, uh, o planificare um, globală a oceanelor, MSP, și știți probabil că în orizontul 2020 vom avea chiar viziunea oceane, ca să putem avea mai multe instrumente de a susține știința convergența și oceanele, în general, în direcția pe care o dorim. Am câteva întrebări legate de guvernanța oceanelor. Poate nu știți, nu credeți și poate știu deja răspunsul să dezvoltăm uh, sau să extindem deja uh, competența Comisiei de Pescuit uh, și să o transformăm în Comisia Mare, care să fie responsabilă cu tot ceea ce are legătură cu oceane și mări. Nu credeți că ar fi o idee bună? În al doilea rând, o întrebare în legătură cu oceanele. Oceanele sunt o, o subiect de discuție cu colegii de la Comisie sau aveți un grup special de lucru pe oceane? pentru că la noi este cumva orizontal, pe călare pe mai multe comisii și mai multe lucruri se leagă de ocean în general. Vreau să știu în ce format discutați dumneavoastră practic de el. Și ultima întrebare legată de microplastic. Am vorbit despre plastic și microplasticul este o mare problemă în oceane și în râuri. Nu este găsit numai în burta peștilor, ci și în burta păsărilor, în um, sarea din mare ci în perlele care vin din mare și cred că vine din textile, din pantofi, din tot felul de locuri. Știu că e foarte dificil acest subiect, dar poate că aveți o idee cu colegii să reduceți microplasticul. Mulțumesc, Zine, iar acum domnul Eck. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnule comisar Vela, pentru că ați venit uh, astăzi aici. În ultima vreme, au existat foarte multe balene care au venit pe coasta Olandei, Germaniei, Marii Britanii, Franței, dar și a Noi Zeelande și altor țări, conform mass media, oamenii de știință nu înțeleg de ce se întâmplă așa, de ce sunt atât de multe balene care sunt aduse la mal de apă. Nu știm de ce există acestea și de ce sunt uh, aduse la mal. Există mai multe teorii, dar ceea ce știm este că, de exemplu, în burțile balenelor sunt foarte multe bucăți de plastic și s-au găsit multe bucăți de uh, plasă de pescari. E clar că deșeurile din oceane au legătură cu plasticul foarte strâns și salut eforturile Comisiei pentru a încerca să reducem uh, problema. În același timp însă s-ar putea să fie și o problemă de poluare sonoră din cauza marinei uh, de război instrumentelor pe bază de sunete. Și vreau să vă întreb, domnule comisar, dacă există planuri ale comisiei de a stopa moartea masivă a balenelor și de a încheta aceste morți imediate și enorme și a ă, legăturii cu marina de război și a poluării. Și altă întrebare în legătură cu biodiversitatea. Dumneavoastră ați spus că uh, menținerea biodiversității marine este esențială pentru dumneavoastră, iar populațiile de balene s-au mai redresat, însă suntem departe de a vorbi despre un moment de liniștire. Așadar, în acest context, aș dori să știu din partea dumneavoastră dacă aveți un plan de acțiune împotriva capturii de balene japoneze și împotriva masacrelor de balene. Chiar aici, imediat pe insulele Feroe, se întâmplă așa ceva. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Auken. Da, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit aici. Cred că ar trebui să celebrăm, pentru că măcar am avut un, o sugestie că s-ar putea întâmpla ceva bun în pădurile din Polonia. Dumneavoastră a spus că vreți să continuați procedura de uh, infringement împotriva Poloniei. Foarte multă lume este conștientă de problemă. Eu zic că ar trebui să celebrăm că dumneavoastră chiar ați spus ceva concret despre ceea ce vreți să faceți și nu numai promisiuni. Iar uh, acum aș dori să o urmez pe Simona în gândirea ei despre strategia plasticului, nu numai să avem comunicări, ci să avem ceva concret, propuneri concrete. Am cerut aceste propuneri deja de mult timp și susținem uh, ceea ce a zis dânsa. Și o ultimă întrebare din partea mea, la care n-ați răspuns încă, se referă la obligațiile legale ale Comisiei de a înainta o strategie pentru pungile de plastic. Dumneavoastră sunteți obligați să prezentați măsuri de numărare a folosirii acestora și măsuri de contracarare și dumneavoastră a spus foarte clar în dezbaterea pe care am avut-o la Parlament că veți, veți ataca problema. Noi am fost foarte bucuroși atunci, dumneavoastră sunteți obligați să o faceți și acum mă bucur să aștept rezultate, să văd rezultate concrete. Iar um, un alt punct important pe care l-ați spus, mă ascultați, este de uh, aspectele pungilor biodegradabile. Știți că în multe țări, în Malta, în Spania, în Africa, în Malta, se pot folosi aceste pungi degradabile și în țara noastră um, la fel. Și noastră ar trebui să faceți o investigație unde se folosesc aceste pungi biodegradabile și cred că ar trebui interzise celelalte. Uh, pentru că noi ne lăsăm invadați de plastic peste tot um, în agricultură, de asemenea, vedem că apare peste tot. Deci dacă folosim în continuare plasticul, apare microplasticul în zona forestieră, în, peste tot în natură. Ați putea face ceva să avem o soluție anul acesta să fie implementată și sper să primesc un răspuns concret din partea dumneavoastră. Mulțumesc, mulțumesc, spune președinta. Domnul Faria. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit aici. Vroiam să vorbesc despre guvernanța oceanelor, pentru că sunt raportor în domeniu, însă dumneavoastră și colegii mei deja au acoperit subiectul. Dumneavoastră ați, mi-ați pledat cauza foarte bine. Mai am un subiect pentru dumneavoastră și voi vorbea în portughez. Domnule comisar, Dumneavoastră știți că la puțin kilometri de frontiera portugheză se construiește un depozit de deșeuri nucleare, în Spania mă refer, fără ca Portugalia să fi fost consultată. Mai sunt doi alte, două alte proiecte, pentru ca să nici nu vorbim neapărat de intenția guvernul spaniol de a deschide o centrală la Gardia Borgosa, lângă Burgosa, lângă râul Duro din Portugalia, deci foarte aproape de Portugalia și uh, mai există și alte proiecte spaniole la câțiva kilometri de graniță care doresc exploatarea uraniului în regiunea Salamanca și o unitate de retratare a retratarea mm, uraniului și a altor substanțe în Spania. Niciunul din aceste trei proiecte nu a fost notificat uh, autorităților portugheze și uh, decizia a fost luată așa, uh, de fapt în contrar, direcții, contrar directivei 2001 pe 42. Nici nu corespunde cooperării în domeniul mediului această acțiune, pentru că așa prevede legea când sunt proiecte transfrontaliere. Sâmbăta trecut, sâmbăta viitoare vom uh, celebra tristul aniversa, trista aniversare a mm, Fukushima, evenimentului de la Fukushima. Domnule comisar, și voi încheia aici. M-am bucurat să vă ascult intervenția. Ați spus că dumneavoastră, Comisia, veți face totul pentru ca statele membre să-și respecte angajamentele și că veți face mm, totul pentru a declanșa mecanisme de sancțiuni dacă nu se respectă normele de către statele membre. Deci, iată întrebarea mea, ce face Comisia în aceste cazuri? Da, termin imediat, doamnă președinte. Ce face Comisia, deci, în aceste... Nu, v-ați terminat intervenția, spune doamna președinte. Deci, încălcarea directivei cu privire la amprenta eh, ecologică. Și, domnule comisar, o delegație a Parlamentului European ar trebui să meargă mm, în Spania și aș vrea ca dumneavoastră să mergeți să vedeți ce se întâmplă acolo. Mulțumesc. Mai sunt și alte instrumente parlamentare pentru a pune întrebări comisiei, dacă nu aveți timp să vă puneți toate întrebările. Domnul Bar... Niel, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc două lucruri, <clears throat> pe scurt. În primul rând, dumneavoastră v-ați referit pe larg, așa cum a făcut-o și doamna Bonafe, care este raportoare cu privire la directiva privind economia circulară. Uh, deci v-ați referi pe larg uh, la această problematică și aveați dreptate, deoarece miza e mare. E vorba aici de o schimbare paradigmatică în economie și aș vrea să mă refer la um, problema risipei de alimente. Nu ați abordat această problemă. Am făcut-o printr-un amendament al Comisiei prin care vrem să introducem și risipa de alimente. 89 milioane de tone de alimente anual risipite în Europa. Am putea ajunge la 120 de milioane de tone în 2020 și iată cât de mare e problema să nu există niciun obiectiv uh, european ceea ce mi se pare complet uh, lipsit de responsabilitate. Deci de aceea vreau să vă întreb dacă prin amendamentul pe care l-am adoptat noi în comisie doriți ca la trialog să uh, reluați această problematică pe care nu ați uh, Uh, făcut-o. De asemenea, ați spus că le-ați cerut la cinci țări să stabilească un program prin care să reducă emisiile de noxe, de dioxid de azot. Însă, după câteva luni, aș vrea să știu dacă statele au reacționat. Franța, Italia, Germania, Marea Britanie, Spania. Vedem ce se întâmplă în aceste țări a crescut foarte mult nivelul de poluare, mai ales în ultimele luni, deci trebuie să se acționeze urgent. Aveți niște acțiuni coercitive față de aceste țări, eventual să le sancționați din cauza nivelului ridicat de poluare atins în ultimele luni? Mulțumesc, doamna Cuteland. Mulțumesc, doamnă președinte. Știu că e târziu, deci mă voi uh, limita. Doamna Bonafé s-a referit foarte bine la economia circulară. Într-adevăr, trebuie să includem acest concept într-un mod mai larg în activitatea comisiei. V-ați referit foarte bine la asta. Foarte pe scurt, aș vrea să mă refer la albine. Albinele care mor pe capete în Europa și în alte părți ale lumii. V-am mai spus acest lucru. Dar vreau să știu ce intenționați să faceți la comisie pentru a soluționa această problemă. Multe motive sunt în spatele acestui fenomen. Unul din motive sunt pesticidele, deci trebuie să ne asigurăm că albinele supraviețuiesc. Deci ce credeți despre asta? Și uleiul de palmier și importanța de a avea o producție sustenabilă și de a ne asigura că nu se, face de fri, nu se fac defrișări în țările producătoare. Uleiul de palmier e folosit în produsele alimentare, dar și ca biocombustibil. Deci ar vrea să știu ce anume faceți pentru a vă asigura că biocombustibilii pe bază de ulei de palmier nu provin din uh, zone defrișate și uh, nu se bucură de un statut uh, preferențial față de alte surse ceea ce privește adaptabilitatea față de protecția mediului. Deci, ce credeți? Care este poziția dumneavoastră în legătură cu de palmier? În alimentație și drept combustibil. Doamna ția de Lecere. Nu, de la socialiști. Nu, domnul... Și eu eram în... E rândul colegului? Continuați, doamnă Garcia. Mulțumesc, doamnă președinte. E puțin timp la dispoziție. Deci, pun întrebările ce fac. Două întrebări concrete, domnule comisar. Tocmai ne-a spus că trebuie redus nivelul de cadmiu. Vă pun o întrebare corectă. Credeți că în propunerea comisiei și faptul că, trebuie să vă spun că eu vă împărtășesc uh, obiectivul, însă e posibil ca prin termenul uh, stabilit de uh, comisie să se importe în continuare rocă fosfata, cu fosfat din Maroc? Gen normal să se întâmple asta în continuare? Nu credeți că ar uh, trebui eliminat Marocul ca sursă de importuri uh, și sursă de cadmiu? Acum, îngrășămintele. La Agri are loc o discuție acum în legătură despre cum putem profita mai mult de pe urma produselor organice. S-a vorbit și de faptul că s-ar putea redeschide directiva privind nitrații. Ce credeți în legătură cu posibilitățile reale de a redeschide această directivă privind nitrații și pentru a putea contribui cu mai multe produse organice uh, la hectar pentru a elimina îngrășămintele chimice. Credeți că este fezabil și de dorit să o facem, deci să deschidem această directivă privind nitrații, așa cum se discută la Comisia Agri în legătură cu îngrășămintele. Vă mulțumesc, domnul Zoriniu. Mulțumesc, domnule eu am o propunere foarte concretă pentru dumneavoastră. Planul indicativ nuclear, publicat în 2016, acolo se spune că pe teritoriul 1 UE există 88 de centrale uh, oprite, însă care nu au fost uh, scoase din circulație complet. Uh, colega mea vorbea despre problema pe care o avem noi, la 6 km de frontiera cu Spania. Ah, există o problemă deci pe malurile râului Tejo. Avem probleme legate de deșeuri, de um, modul în care aceste deșeuri sunt stocate ulterior. Avem nevoie de un plan european de contingență pentru uh, aceste centrale nucleare care au fost uh, scoase din funcțiune și care se află la sfârșitul uh, ciclului de viață. Domnul Caputo, ultimul, dar nu în cele din urmă. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și pentru disponibilitatea dumneavoastră binecunoscută de a discuta cu noi. Nu voi repeta întrebările pe care le-au pus deja colegii referitor la cadmiu. Simona a vorbit foarte bine legătură cu economia circulară. Aș vrea însă să mă refer la o chestiune pe care dumneavoastră ați uh, atins un treacăt. Poluarea atmosferică. Din uh, surse externe sau interne. Reprezintă cel mai mare risc de mediu pentru sănătatea umană. Un studiu recent al uh, OMS arată că practic 6 milioane de decese sunt uh, implicate aici, mai ales decese în rândul copiilor, copii care suferă și de pe urma mm, unor tulburări uh, cognitive de dezvoltare din cauza acestei poluări. Deci eu cred că ar trebui să revedem, să revizuim politicile europene și legislația europeană în acest domeniu, în lumina acestor date și fapte. Comisia, îmi închipui că a luat uh, act de existența acestui raport al Organizației Mondiale a Sănătății și ar trebui poate revizuite și uh, previziunile pe care le avem noi în funcție de regulamentele actuale. Deci nu credeți că ar trebui totuși să revizuim uh, legislația din domeniu? Bună, Cameson Ruiz, îmi cer uh, scuze. Nu v-am văzut. O, o întrebare și un comentariu. Întâi un comentariu referitor la planul de acțiune anunțat în legătură cu punerea în aplicare a directivei uh, Habitat Păsări. Vorbeați despre o mai bună punere în aplicare, care e mai necesară decât o nouă directivă și vorbeați și despre un plan care însă are întârzieri, din câte știu eu. Eu sper totuși că Până la urmă, prin acest plan se va ajuta la punerea în aplicare a directivei, pentru ca aceasta să nu devină uh, doar un obstacol birocratic și să nu uităm că nu trebuie redus nivelul de ambiție din directivă. Care e obiectivul să ajut, acestui plan de acțiune? Să se ajute la punerea în aplicare. Deci acest plan de acțiune nu trebuie să devină uh, Uh, o implementare cu standarde mai scăzute. De asemenea, ați întrebat dacă Parlamentul intenționează să vină cu o rezoluție în această privință. Nu știu dacă e necesar uh, un mesaj în acest sens, nu știu dacă trebuie să sprijinim noi aici uh, într-un anumit sens sau altul. De deci la ce vă referiți când vorbiți despre o rezoluție din partea noastră? Și acum altă întrebare, cu privire la apă. Domnul Juncker, ca președinte al Comisiei, a stabilit faptul că ar trebui să se facă cumva puține economie de legislative în anumite domenii, însă în cazul APE, nu cred că e cazul. Avem și o inițiativă cetățenească în acest sens. Dumneavoastră ne a spus că faceți eforturi, că vă gândiți la ce se întâmplă, însă dați-ne niște date concrete. Nu credeți că e nevoie de o inițiativă legislativă pentru o resursă atât de prețioasă și necesară cum e apa, resursă ce trebuie garantată? Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi, comisia. Uite, mult interes față de ce ne-a spus, mulți colegi sunt interesanți, interesați, ceea ce e un lucru bun. Nu ved putea clar răspunde la toate aceste întrebări, însă așa cum am făcut și de alte ori, vom găsi noi o cale să uh, le oferim un răspuns colegilor. Voi încerca să acopăr practic toate temele ridicate în discuție. Dacă nu, putem trimite și răspunsuri în scris la unele din întrebările dumneavoastră. Referitor la ce spunea doamna Bonafe. da, sunt de acord trebuie să ne dăm seama că economia circulară e un exemplu bun. pentru a face față atât problemelor de mediu cât și celor economice. Există multe dovezi care ne arată că sectorul verde e un sector uh, sănătos pe vreme de criză. Deci economia ecologică practic a fost cea care a rezistat cel mai bine la criză, s-au creat venituri, locuri de muncă, în timp ce alte sectoare erau în declin. Cu privire acum la plenarea de săptămâna viitoare, așteptăm cu nerăbdare să vedem ce se va discuta acolo. Voi veni și eu. Strategia cu referire la plastic. Luăm lucrurile foarte în serios. Uh, nu doar la nivel european, ci și la nivel internațional. Personal, am participat la una din reuniunile de mediu din cadrul G7 și am insistat să se discute despre acest lucru și s-a discutat. Despre materiale plastice se descurcă și la g 20 Când vorbim despre economia circulară, despre alte și alte domenii intervin, substanțele chimice, cât să folosești, cât, cum, ce fel de substanțe chimice trebuie folosite. Ați menționat și industria plasticului europeană. Da, ei uh, ne-au oferit sprijin și o fac în continuare. Acum cu privire la reutilizarea apei. Ceva foarte important. Vorbim despre economie circulară. În ce constă economia circulară? O utilizare mai eficientă a resurselor, iar apa, bineînțeles, este una din resursele cele mai prețioase um, de pe planeta noastră și pentru economie, de altfel. Vom aborda clar problema reutilizării apei ca inițiativă specifică. Simona, ați vorbit și despre o serie de inițiative, pot menționa și faptul că în programul de lucru al Comisiei pentru 2017 există cel puțin 5 inițiative bune care au fost incluse. Strategia plasticului este una dintre acestea. E vorba aici de reciclare, reutilizare, ratele de reutilizare a plasticului, se vorbește și despre scurgele de materie plastic, de plasticul care se regăsește în alimente, în mări și se vorbește și despre faptul că există o dependență de plastic, uh, plastic produs din combustibili fosili. Aici e clar legătura cu reducerea folosirii anumitor substate, substanțe, vorba de rata reciclării și de promovarea activităților de reciclare. Avem și un cadru de monitorizare a progreselor în cadrul economiei circulare și vrem să avem o propunere legislativă în ceea ce privește standardele minime de reutilizare a apei. Și de asemenea ne gândim la o revizuire a directivei cu privire la apa potabilă. Bineînțeles, ținând cont de inițiativa cetățenească din 2013. Am răspuns astfel, cred, și la alte întrebări. Simon a pus o întrebare și în legătură cu investițiile. Cu mare plăcere vă spun că o mare parte din fondurile EFSI se referă la economia verde, la economia circulară. În orizont 2020, cam 650 de milioane de euro sunt fonduri pentru economia circulară, pentru proiecte din industria europeană. Și ne ocupăm de asemenea de o platformă verde cu Banca Europeană de Investiții și cu alte bănci pentru a încuraja și înlesni uh, investițiile ecologice, mai ales în cadrul economiei circulare. Referitor la problema Croației, da, e drept că întâmpinăm o serie de greutăți. Există probleme transfrontaliere, unele între două trei state membre, altele între un stat membru și un alt stat care nu face parte din UE, țări din vecinătatea noastră și care țin de politicile noastre. Când e vorba de două state membre sau de un stat membru și un alt stat vecin care nu e, nu e, e clar că trebuie discutat uh, pentru a soluționa situațiile uh, Domnul Iohannes de Han e și el uh, implicat în aceste demersuri. Ghezine vorbea despre viitorul ulterior, dezvoltarea DGP și în transformarea în DG Mare. Când am preluat eu uh, portofoliul, DG Mare reprezenta 80% pescuit și 20% afaceri maritime și oceane. Am spus că ar trebui practic să fie invers, 80% probleme maritime și 20% pescuit. Nu trebuie să reducem atenția cu de gemare pescuitului, ci trebuie să creștem atenția asupra altor probleme ce țin de oceane. Acum, lucrările de la Colegiul Comisarilor cu privire la oceane. Aici uh, multe alte lucruri sunt afectate, fie că e vorba de schimbarea climatică, trebuie să înțelegem că oceanele sunt principala sursă de reglare a climei. Când vorbim de biodiversitate, e vorba și de oceane, când vorbim de alimentarea populației, nu doar agricultura intră în joc, ci și oceanele oferă multă hrană omenirii. Inițiativa oceanelor, precum și politicile arctice, intră aici în joc. Și aici colaborăm cu doamna Federica Mogherini, deoarece știm că oceanele și zona arctică reprezintă ceva cu uh, implicații globale. Plasticul și particolele mici de plastic, mărgeluțele mici de plastic care se regăsesc în corpul animalelor, în pești. Aici am lansat niște studii care ne vor da mai multe informații, după care vom vedea dacă putem să luăm o poziție în cadrul strategiei cu privire la plastic care va veni ulterior. Când vorbim despre aceste micromodele de plastic, există și alte probleme foarte grave. Să vă dau un exemplu. Praful, de exemplu, emis de anvelopele autoturismelor pe străzile noastre, e ceva uh, care presupune un risc și mai crescut la adresa sănătății. balenele șoate, biodiversitatea. Sunt de acord cu dumneavoastră, 100%. Când vorbeam despre modul în care cunoaștem oceanele prea puțin, nu știm care este starea biodiversității din oceanele noastre. Se întâmplă anumite lucruri uh, care se întâmplă pe pământ și știm să le explicăm imediat, însă în ceea ce privește evenimentele din oceane, Habar nu avem. Chiar și când uh, cade un avion, dacă se întâmplă pe pământ, prin GPS în minute, în ore se găsește locația. Însă când un avion cade undeva în ocean, durează ani de zile, luni de zile și cu noroc găsești resturile avionului respectiv. Și același lucru se întâmplă și cu aceste balene care eșuează. E un fenomen care pare să se întâmple din ce în ce mai des. Nu știm care sunt cauzele. Poate zgomotul, faptul că este interferențe cu sistemul lor sonar de deplasare. Nu știm. Trebuie făcute studii pentru a cunoaște mai bine oceanele noastre. Și acum activitățile trimise de Japonia, de vânare de balene. Întotdeauna, chiar și când am fost în Japonia, de fiecare dată le-am spus clar japonezilor care este poziția noastră. Le-am spus-o foarte clar. Acum de frișările din Polonia. O întrebare pusă din nou. V-am explicat că am, trans, am trimis o delegație de la DGV să facă o inspecție, să vadă ce se întâmplă cu acea pădure. Și UNESCO atunci a trimis o delegație la fața locului. Noi și cu UNESCO am ajuns la aceleași concluzii. Pungile din plastic. Deja există o directivă, însă și ne-am dat seama că trebuie să facem efortul în acest sens. E o directivă din 2015. Unele din statele membre deja o pun în aplicare, însă vom continua să facem eforturi. Maria a vorbit de asemenea și despre probleme legate de transporturi. au existat mai multe întâlniri, uh, probleme legate de problema nucleară între Spania și Portugalia. Știu că au avut loc deja întrevederi în acest sens. Sper să se ajungă la o soluție, însă aveți dreptate. Toată lumea trebuie să respecte convenția de la ESPO. Comisia clar și-a luat angajamentul să aplice cu mai mare strictețe legile de mediu Și nu doar eu sunt implicat aici, ci și comisarul Arias Caniete. Risipa de alimente. Încă o problematică care va fi adoptată în cadrul economiei circulare. E nebunesc să vedem că 30% din mâncarea noastră ajunge la coșul de gunoi. În SUA e vorba de 40% și mai mult chiar. Comisia le-a dat instrucțiuni toate statelor membre să elaboreze un plan prin care să reducă această problemă a risipei de alimente. Avem o țintă stabilită, un obiectiv stabilit, acordat și de ONU, însă pe lângă asta statele membre, deci pe lângă acest plan, statele membre trebuie să facă un raport uh, la intervale regulate în legătură cu ce se întâmplă. Albinele. Ca parte a planului de acțiune privind discuțiile legate de refit la directiva privind habitatul și păsările. Noi ne uităm în general la polinizator. Nu e vorba doar de albine aici, e vorba de foarte multe alte insecte, și fluturii și albinele fac parte din procesul de polinizare. E ceva ce vom analiza și sperăm să lansăm niște studii prin care să avem un plan specific uh, polinizatorilor, însă albinele clar vor face parte. Uleiul de palmier și defrișările ilegale și degradarea pădurilor va fi o prioritate în, pentru noi la Comisie. Nu suntem activi doar la nivel intern în Uniunea Europeană, e ceva ce trebuie să abordăm împreună cu țările producătoare. Eu m-am implicat personal la discuțiile cu Vietnamul, cu Indonezia, Malaezia și restul țărilor din zonă. Avem uh, experiențe bune cu planul de acțiune DEFLEGT, avem regulamentul privind cheresteaua, avem sprijinul pe care noi îl acordăm în acest domeniu. Am făcut mari presiuni, Uniunea Europeană a fost cea care a insistat mult ca în uh, cadrul uh, obiectivelor de dezvoltare durabile să fie incluse pădurile. Da, factorii sunt diferiți, dinamicile sunt diferite de la țară la țară, deci nu avem o soluție unică pentru toți acești factori. E nevoie de acțiuni comune, de implicare la nivel internațional și local. În 2010-2016, Comisia a lansat un studiu pentru a accelera eforturile de combate a defrișărilor și a degradării pădurilor va fi gata în iunie 2017. Și atunci vom vedea dacă e nevoie de acțiuni separate. Uleiul de palmier e o problemă. E un produs care are un randament enorm la hectar. De deci aici trebuie implicate mult țările producătoare. Știți și dumneavoastră, în agricultură există practici mai bune și altele mai rele. Nu putem generaliza și să interzicem toate produsele ce conțin ulei de palmier. Trebuie să spunem că producția nesustenabilă de ulei de palmier trebuie stopată. Bine, mă opresc. Cred că am trecut printr-o serie întreagă de întrebări. Vă mulțumesc foarte mult și toate întrebările pe care nu le-am uh, abordat acum vor uh, primi un răspuns în scris. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar. Ați încercat să răspundeți la un număr foarte mare de întrebări. Îi asigur pe colegi că vor primi un răspuns din partea comisiei. Următoarea ședință e pe 13 martie și vă mulțumesc pentru faptul că ați uh, stat peste program.